Bună dimineața tuturor, este ora 9 și 15, haideți să începem adoptarea ordinei de zi. Văd că nu există obiecții, dar oricum vom modifica uh, punctul 4 de pe ordinea de zi, situația actuală a negocierilor tripartite pe care punct pe care îl vom discuta în această după masă, după ce vom discuta punctul 19. De asemenea, s-ar putea să votăm mai multe puncte în legătură cu uh, negocierile tripartite despre sistemul de uh, um, referință generalizată. Uh, Procesul verbal al ultimelei ședințe va fi adoptat dacă nu vor fi înaintate obiecții în legătură cu el până la sfârșitul ședinței noastre. Acum, comunicarea ale președintelui. Această ședință este transmisă pe internet, ca de obicei. Și a fost distribuită o listă de corespondenți, ca de obicei. Ajungem la Punctul 4. Situația actuală a negocierilor tripartite, așa cum am spus, este amânat. Punctul 5. Un schimb de opinii cu Michael Gustafsson, care se află aici la stânga mea, la prezidiu. Dumnealui este președintele Comisiei FEM și vom discuta despre integrarea perspectivei de gen în cadrul lucrărilor comisiilor parlamentare. Bine ați venit la această ședință. După cum știți, pentru Parlament promovarea egalității între sexe este foarte importantă atât în cadrul Uniunii Europene cât și pe plan mondial. Tocmai de aceea este important să existe o coordonare acestor eforturi între comisiile parlamentare. Oaspetele nostru de astăzi este președintele Comisiei FEM și îi voi da cuvântul pentru a discuta această temă importantă. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această ședință. De fapt, voi încerca să vorbesc în suedeză pentru că mi este mai ușor să vorbesc în uh, limba maternă, deci vă rog să vă puneți căștile. Ok, okay, då eh, än en gång tack så hemskt mycket att jag... Vă mulțumesc din nou pentru că m-ați invitat să particip la această ședință. Mă bucură că am această ocazie să discutăm despre cum putem să ne dezvoltăm eforturile în legătură cu perspectiva de gen um, în toate domeniile și pe care le discutăm. În uh, comisia care se ocupă cu egalitatea între sexe avem o abordare uh, dublă a acestei tematici. Pe de o parte, comisia noastră este responsabilă pentru a este, respons, este responsabilă pentru a asigura că perspectiva de gen reprezintă o prioritate în politicile europene. Pe de altă parte, sarcina noastră este de a încerca să integrăm perspectiva de gen în toate domeniile uh, politice. Acest lucru, acest concept este integrarea perspectivei de gen în Uh, toate domeniile politice. În tratatul de la Lisabona, la articolul 8, se spune că Uniunea Europeană trebuie să elimine, să elimine inegalitatea între bărbați și femei în toate um, zonele politice. Tocmai de aceea a, a, uh, înaintăm a, amendamente legate de egalitatea de gen și la rapoartele redactate de Comisia Intra, de exemplu. În fiecare comisie parlamentară există un membru care are sarcina de a se asigura că perspectiva de gen este integrată în toate politicile discutate de comisiile parlamentare. Aceasta este o sarcină uneori dificilă pentru că oamenii nu înțeleg cum poate fi integrată perspectiva de gen în toate dosarele discutate, dar um, acest lucru este posibil. Pe lângă toate aceste activități, în fiecare an um, organizăm un uh, sondaj în uh, comisiile parlamentare în care, prin care încercăm să vedem care sunt progresele făcute, care ar fi uh, soluțiile posibile. Apoi redactăm o rezoluție prin intermediul căreia putem vedea care este munca comisiilor legată de perspectiva de gen. Și situația trebuie să recunosc că este foarte diferită de la o comisie la alta. Mă bucură uh, foarte mult că în această comisie președintele comisiei este cel care este responsabil cu uh, integrarea perspectivei de gen în lucrările comisiei. Este foarte important să ne aducem aminte că noi trebuie să dăm un exemplu din acest punct de vedere. Noi trebuie să ne respectăm uh, promisiunile pe care le-am făcut. Avem un obiectiv clar definit prin tratatul de la Lisabona și uh, prevederile din acest uh, tratat sunt foarte importante. Însă, pentru a ne îndeplini obiectivele stabilite de acest tratat, Parlamentul European ar trebui să depună eforturi foarte mari. Întotdeauna nu ar trebui să uităm egalitatea de gen în toate lucrările noastre. Această comisie poate face multe lucruri pentru a progresa din acest punct de vedere și mă gândesc aici la patru puncte uh, principale. În primul rând, fiecare comisie ar putea adopta o strategie de gen pentru a arăta cât de importantă este această perspectivă uh, în legătură vis-a-vis -vis de uh, dosarele discutate. Apoi ar trebui să fie redactate rapoarte din proprie inițiativă care să sublinieze perspectiva de gen, de exemplu, care este rolul femeilor în relațiile comerciale internaționale. Apoi, a treia posibilitate este următoarea. Ar trebui uh, consolidată cooperarea cu celelalte comisii pentru a ajunge la efecte de sinergie din punctul de vedere al perspectivei de gen. Al patrulea punct, care din punctul meu de vedere este important, este să fie folosită expertiza existentă în acest Parlament. Pentru că există unii, uh, unele persoane care cunosc foarte bine această situație și mă bucură, de exemplu, faptul că m-ați uh, invitat pe mine pentru a pro- profita de expertiza de care dispun eu în acest domeniu. Și dacă este să privim înspre viitor. În noiembrie a fost uh, adoptată o rezoluție care cerea consolidarea perspectivei de gen în Parlamentul European și în această rezoluție se spune că ar trebui să încercăm să ne modificăm structurile, să ne asigurăm că perspectiva de gen este prezentă în toate lucrările noastre politice. În rezoluția respectivă se sugerează de asemenea că Comisia FEM are rolul de a prezenta amendamente din, uh, care să ține seama de perspectiva de gen celorlalte comisii, amendamente și, dacă îmi permiteți, să-mi uh, prezint opinia mea personală, eu cred că, într-adevăr, este foarte bine că din partea Comisiei FEM pot fi înaintate asemenea amendamente, însă sper să nu ajungem în uh, această situație. Eu abia aștept să vină ziua în care fiecare comisie parlamentară va ține, din propria inițiativă, uh, cont de uh, perspectiva gen. Aștept acum cu nerăbdare orice comentarii și orice întrebări pe care le puteți avea. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Trecem acum la întrebări și permiteți-mi să vă spun că din această comisie fac parte 31 de membri permanenți doar șapte dintre acestea sunt uh, femei și nici una dintre femei nu este prezentă la întâlnirea de acum. Aceasta însă nu este situația obișnuită legată de participarea femeilor din această comisie la discuțiile pe care le avem și la redactarea rapoartelor. Mă întreb dacă există vreo legătură cu uh, proporția bărbaților și femeilor în general în Parlament. Dorește cineva să pună vreo întrebare sau are vreo uh, remarcă? Helmut Scholz are Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit la comisia noastră. Este o temă foarte importantă. Dumneavoastră uh, v-ați referit la perspectiva integrării, perspective de gen uh, din punct de vedere orizontal în politicile noastre, dar și, uh, și aspectele legate de mediul înconjurător ar trebui să se reflecte în în toate politicile noastre. În comisia noastră ne confruntăm deseori cu situația în care discutăm uh, lumea afacerilor. Deci, ce înseamnă acest lucru în momentul în care discutăm despre rezultatul schimburilor comerciale și consecințele schimburilor comerciale asupra vieții femeilor din statele cu care avem relații comerciale. După ce am văzut care sunt, sunt care este această procedură prin care Comisia FEM înaintează amendamente care se ține seama de perspectiva de gen, amendamente aduse rapoartelor redactate de alte comisii, aș dori să știu care este experiența dumneavoastră legată de această procedură, pentru că, dacă este să fiu sincer, perspectiva de gen nu este, uh, nu ne concentrăm întotdeauna pe această perspectivă de gen în momentul în care ne redactăm rapoartele. Deși uh, lucrurile pe care le discutăm, desigur, au un impact asupra vieții femeilor, asupra vieții copiilor și așa mai departe. Deci aș dori să știu uh, ce așteptați din partea unei comisii responsabile de fond să facă legătură cu această perspectivă de gen. Văd că nu mai, este alt, nu mai există alte întrebări sau remarci. Înainte să dau cuvântul din nou oaspetului nostru, aș dori să vă spun că am răspuns chestionarul, la chestionarul destul de mare care ne-a fost trimis de Comisia FEM și vicepreședinta Comisiei noastre, doamna Muscardini, se ocupă de perspectiva de gen la comisia noastră. Domnul Gustafsson, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea pe care ați pus-o. Dacă am înțeles bine, m-ați întrebat care este um, experiența mea legată de această procedură de înainta amendamente care țin seama de integrarea perspective de gen în uh, rapoartele redactate de diferite comisii. Dacă este să fiu sincer, cred că această uh, procedură nu este cea mai bună în momentul în care noi la Comisia FEM citim proiectele de raport redactate de celelalte comisii um, vedem foarte clar că nu există această perspectivă, această, nu există perspectiva de gen, dar deseori ne lipsește expertiza necesară legată de relațiile comerciale internaționale, de exemplu. Deci, uneori am avea nevoie de aceste cunoștințe specifice din fiecare domeniu în parte. Deci, și de fiecare dată, poate când citiți amendamentele pe care le înaintăm noi, acestea nu sunt primite foarte bine, pentru că sunt prea generale, nu sunt înțelese foarte bine. Dumneavoastră aveți cunoștințele uh, necesare. Deci, cred că ar fi mult mai bine dacă dumneavoastră ați uh, înainta aceste amendamente care să țină seama de perspectiva de gen. Pentru că după cum am spus, nu cunoaștem atât de bine dosarele pe care le discută fiecare comisie în parte. Drept urmare, cred că fiecare comisie ar trebui să-și adopte propria strategie legată de perspectiva de gen. Cât de importantă trebuie să fie această perspectivă legată de egalitatea de gen în munca comisiei respectivă de fiecare, de multe ori când discutăm de egalitatea între sexe, multă lume consideră că doar femeile ar trebui să se ocupe de această temă. Ei bine, nu este adevărat. Egalitatea se referă la drepturile omului, se referă la democrație. Și din acest punct de vedere, atât femeile cât și bărbații trebuie să se implice în această discuție. Deci, nu trebuie să uităm că este vorba de un uh, aspect secundar, ci că discutăm de un aspect legat de drepturile, um, de drepturile omului. Cred că din punctul de vedere al uh, procedurii, după cum am spus, mult mai bine ar fi dacă nu Comisia FEM ar înainta aceste amendamente, ci ele ar fi propuse de fiecare comisie în parte. Eu m-am ocupat uh, de această temă deja de 20 de ani și începuturile au fost uh, foarte dificile, însă cu timpul am învățat, am văzut cum poți să ții seama de Uh, perspectiva de gen în fiecare uh, temă uh, discutată. Vă mulțumesc. Thank you very much for... Mulțumesc foarte mult. Domnule Gustafsson, vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi alături de noi. Este o temă care nu se leagă în mod direct de relațiile comerciale internaționale. Mă bucură faptul că um, Comisia FEM se ocupă atât de intens de egalitatea între sexe și de drepturile uh, femeilor, dar uh, nu mă bucură foarte mult că nu se ține seama de drepturile bărbaților întotdeauna. Nu, cred, nu, nu doresc să credeți că sunt uh, puțin reacționar în, prin afirmațiile mele, dar v-ați gândit la uh, Uh, faptul că, de exemplu, uh, băieții, tinerii, um, sunt uh, dezavantajați în anumite situații. Dacă este să vedem care este situația tinerilor care termină o școală sau așa mai departe, care sunt dezavantajați. De exemplu, există mai multe fete care au o diplomă universitară în ultimul timp și doresc să vă întreb dacă această situație are consecințe asupra relațiilor economice. Deci, vă ocupă, vă interesează și această temă a dezavantajării bărbaților uneori în ziua de astăzi. Vă mulțumesc. Aveți din nou cuvântul pentru a răspunde la această întrebare foarte interesantă. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, aș putea să reiau ceea ce am spus mai devreme, și anume, egalitatea între sexe nu este o chestiune care aparține exclusiv femeilor. Ne dorim o situație de egalitate pentru bărbați și femei. Bărbații și femeile trebuie să bucure de aceleași drepturi democratice, de aceeași participare în societate. Fie că sunt, că sunt bărbați sau femei, trebuie să existe aceeași uh, aceleași drepturi și aceeași participare în societate. Iar această problemă pe care ați ridicat-o, într-adevăr, este uh, una care se manifestă în țara dumneavoastră și în țara mea și nu numai. Uh, băieții au rezultate școlare mai proaste. De îndată ce se manifestă inegalitatea, indiferent că este vorba despre bărbați și de femei, într-adevăr se ridică chestiuni care trebuie să ne preocupe. bineînțeles, uh, cele mai multe probleme nu țin de dezavantajele cu care se confruntă bărbații, ci din potrivă. Avem atât de multe de făcut în ceea ce privește drepturile femeilor și este drept că acest lucru ne ia cea mai mare parte a timpului. Dar eu nu sunt președinte al Comisiei Drepturilor Femeilor, ci al uh, Comisiei uh, pentru egalitate între sexe. Am dorit să subliniez acest lucru și este foarte important. Well, the name of committee is still FAM. Dar uh, denumirea comisiei este FEM. Până la urmă înseamnă femei, nu-i așa? Vă mulțumesc foarte mult. Well, uh, colleagues, let's move on. Stimați colegi, haideți să trecem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi. Vă reamintesc că avem nici mai mult, nici mai puțin de 35 de puncte pe ordinea de zi pentru astăzi și mâine. Punctul 6 este vorba despre un dosar legislativ modificarea regulamentelor uh, în domeniul importului de ulei de măsline și alte produse agricole din Turcia pentru a le alinia procedurii de comitologie. Eu sunt raportor, aveți proiectul de raport, acum îl analizăm. Pe scurt, dați-mi voie să vă spun ce am făcut. V-am propus să urmăm aceeași linie pe care am urmat-o în ceea ce privește regulamentele Omnibus 1 și 2. Aveți în dosare proiectul de raport. Vă dau cuvântul acum dacă aveți observații, comentarii. You might be willing to make? I have not yet uh, the indication. Ah, yes, share those. Raportorii din umbră cunosc numele a doi raportori din umbră, dar sunt absenți. Dorește cineva să ia cuvântul? Comisia, poate. Reprezentată de doamna Dorman Marina. Mr. Chair, thank you. Yes. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, I'll be very brief. Um... O să fiu succintă. Comisia nu este de acord cu amendamentele 1, 3 și 7. Dat fiind că acestea nu respectă înțelegerea comună. În ceea ce privește primele două amendamente, principalul considerent al înțelegerii comune, este vorba de punctul 4, ar trebui să fie păstrat, nici de cum modificat. Iar în ceea ce privește amendamentul 7, am dori să se aplice aici calendarul de două luni și nu de patru luni. În rest, comisia este mulțumită de acest proiect de raport. Vă mulțumesc, mulțumesc, vom lua notă de observațiile făcute de comisie. Termenul pentru de Punerea amendamentelor este 1 iunie la prânz și o să iau uh, în seamă observațiile făcute de comisie. Uh, o să analizez această chestiune și voi vedea dacă este necesar să înaintez amendamente în acest sens. Trecem acum mai departe, la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de tot de un dosar legislativ. Modificarea regulamentului 774-97 eh, privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânza de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceac și tărâțe, brizuri și alte reziduri. Aveți proiectul de raport în dosarele dumneavoastră. Tot eu sunt raportor. and I offer the merits of my draft report. Uh... O să vă dau cuvântul acum uh, dumneavoastră membrilor comisiei pentru observații sau critici. Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul, nici raportorii din umbră nu sunt prezenți. Dau din nou cuvântul comisiei. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru acest raport. Din aceleași motive, Comisia nu este de acord cu amendamentele 1 și 5. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Uh, uh, punctul 8 de pe ordinea de zi, domnul raportor nu este prezent, domnul Fielner. Trecem mai departe la punctul 9 de pe ordinea de zi. Asistență macrofinanciară pentru Republica Kyrgyzstan. Tot eu sunt raportor. Este vorba despre, tot despre un dosar legislativ. Aveți în dosarele dumneavoastră proiectul de raport. Nu are rost să repet ce aveți deja scris acolo în dosare. Principala chestiune politică o reprezintă din nou comitologia cred că aici comisia va avea de obiectat ceva. Înainte însă de a-i da cuvântul, vă dau cuvântul dumneavoastră, membrilor acestei comisii. Aveți comentarii? Nu. Comisia, domnul Pex. Just arrived. Care tocmai a sosit. Uh, dumneavoastră nu ați întârziat deloc, noi suntem puțin în avans. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Sau, mă rog, dumneavoastră ați uh, prezidat uh, prea bine lucrările și sunteți în avans. Propunerea aceasta este foarte importantă, dat fiind criza politică care a afectat uh, Republica în 2010, precum și violențele interetnice care au rezultat în contextul crizei economice și financiare mondiale, această țară s-a confruntat cu probleme economice severe. În ciuda acestor provocări, Kyrgyzstanul a, a, îmbrățișat um, un proces democratic uh, în cadrul alegerilor parlamentare și prezidențiale de anul trecut. Iată de ce considerăm că trebuie să sprijinim procesul de stabilizare economică din această țară Trebuie să dăm o mână de ajutor a autorităților democratice pentru a împiedica revenirea violențelor interetnice. La conferința donatorilor din 2010, Comisia, după ce i s-a solicitat asistență macrofinanciară și uh, după ce FMI a ajuns la un acord privind uh, programul de asistență macrofinanciară cu această țară, am fost de acord cu acordarea a 30 de milioane de euro, dintre care jumătate trebuie să fie acordate sub forma de granturi. În raportul dumneavoastră, domnule președinte, domnule președinte, ați propus eliminarea justificării folosirii procedurii de uh, consiliere la, la considerentul 13. Comisia nu um, are nicio problemă, dat fiind că um, suntem de acord cu acest uh, aspect, cu aplicarea acestei proceduri. Uh, acest acord între Parlament și Consiliu cu privire la o procedură de examinare sau uh, un uh, comitet de consiliere ar trebui să fie aplicat adoptării memorandumului de înțelegere. Iar acest lucru împiedică aprobarea întregii propuneri femeii la ora actuală. După cum știți, aceeași problemă o avem și în ceea ce privește Georgia, unde Comisia a făcut deja o propunere în luna ianuarie 2011, iar chestiunea comitologiei nu a fost încă rezolvată. Pentru noi este foarte important să găsim o soluție rapidă la această problemă procedurală pentru a putea uh, debloca propunerile FMI sau a evita blocarea acestora pe viitor. În situația financiară actuală, o astfel de, un astfel de blocaj este contraproductiv dat fiind eh, și impactul eh, financiar și economic al primăverii arabe. Iată, am primit solicitări din partea Egiptului în ceea ce privește furnizarea unei eh, asistențe financiare de 500 de milioane de euro. Am pregătit o propunere în cooperare strânsă cu autoritățile și ne așteptăm să putem adopta această propunere de îndată ce se va ajunge la un acord privind programul femeii, în ciuda unor întârzieri survenite din cauza situației politice din Egipt. Dar să ne întoarcem la Kyrgyzstan, domnule președinte. Comisia va fi foarte recunoscătoare dacă Parlamentul ar putea să înceapă discuțiile cu Consiliul privind folosirea unei proceduri de examinare sau unui comitet de consiliere, dar fiindcă este o chestiune orizontală, poate fi discutată în contextul acestei propuneri actuale cu privire la Kyrgyzstan, în contextul propunerii pentru Georgia, orice soluție ar avea oricum o natură temporară până la găsirea unui acord general în contextul regulamentului cadru. Este foarte important aici să ajungem la un acord cât mai curând cu putință pentru ca instrumentul FMI să poată fi folosit pentru a ajuta la stabilizarea acestor țări foarte importante din punct de vedere strategic și care sunt aproape de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Suntem de acord, Comisia, în ceea ce privește caracterul urgent uh, al uh, acestui acord uh, cu privire la acest dosar, dar nu suntem de acord um, cu privire, nu am ajuns la un acord cu privire la acest aspect foarte important al comitologiei. Lucrurile devin și mai complicate, amintindu-vă că în, că în, cadrul, că în regulamentul cadru, raportor, domnul Cazac, cu sprijinul acestei comisii, a propus ca în loc de actele de punere în aplicare să avem acte delegate pentru adoptarea memorandumului de înțelegere. Nu este o chestiune deloc ușoară. Haideți să vedem ce putem face mai departe. Termenul pentru depunerea amendamentelor 1 iunie la prânz. Yellen's report, item 8, because he is not still there. Nu a sosit încă domnul Fjellner, nu ne putem întoarce la punctul 8. Let's move to item... Să trecem mai departe. La punctul 10 de pe ordinea de zi. Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru. Este vorba despre o procedură a vizului conform. Mario David de la PPE este raportorul nostru. Iar propunerea de recomandare o aveți în dosarele dumneavoastră. Dau acum cuvântul domnului raportor Mario David. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint, dat fiind că am discutat deja această chestiune și vom vota în această după-amiază privind rezoluția interimară pe marginea acestui subiect. Cred că am reușit să acoperim deja toate subiectele importante de care ne ocupăm la, în această etapă. Dați-mi voie să mă vă amintesc faptul că, la nivel oficial, chiar dacă este de primul schimb de păreri cu privire la procedura avizului conform, Parlamentul nu uh, Parlamentului nu i s-a solicitat părerea de către Consiliu cu privire la acest subiect, după câte știm noi, până la sfârșitul lunii se desfășoară lucrările la Consiliu. Așteptăm ca acesta să se finalizeze și după cum bine vă închipuiți, după votul din această după-amiază și după votul de la Strasburg din luna iunie, este limpede că noi uh, ne-am manifestat îngrijorările cu privire la acordul european de liber schimb uh, Uh, mai ales în ceea ce privește monitorizarea acestora cu privire la drepturile omului uh, și așa mai departe, odată ce va fi pus în aplicare, sunt explicate toate aceste lucruri în expunerea de motive. Nu vă va surprinde faptul că, până la urmă, voi uh, solicita Parlamentului să-și dea avizul conform cu privire la acest acord de liber schimb. Domnul Langen și cu mine, raportori ai celor două rapoarte privire la acest subiect uh, de garanții și de uh, aviz conform. Ne vom deplasa în Columbia și Peru în cadrul unei delegații și după aceea vom elabora un raport pe care îl vom uh, prezenta comisiei și v-aș ruga să includeți acest punct pe ordinea de zi la următoarea noastră ședință. Vă mulțumesc. Bineînțeles, spune domnul președinte Bert Langen. Dankeschön. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da. După cum a spus deja David, din punctul de vedere al pachetului însoțitor al acestui acord comercial de liber schimb cu Columbia și Peru, trebuie clarificate anumite puncte. Cred că grupul nostru politic are o atitudine mai puternică față de alte grupuri politice Pentru noi, um, cred că consecințele unei asemenea acord de liber schimb asupra drepturilor omului, situația drepturilor omului sunt mult mai puternice. Drept urmare, ne dorim crearea unei foi de parcurs împreună cu guvernele respective care să țină seama de temerile noastre. Asemenea, foaie de parcurs reprezintă o premisă pentru a ne putea gândi la aprobarea acestor acorduri de liber schimb. Mă bucură faptul că a fost acceptată această procedură, conform căreia vom redacta o rezoluție în care ne formulăm uh, dorințele, apoi discutăm cu partenerii, cu autoritățile guvernamentale și parlamentare din Peru și din Columbia pentru a ajunge la o poziție comună și Salut, așadar, faptul că vom putea discuta rezultatele vizitei uh, pe care vom face în Peru și în Columbia aici în cadrul comisiei și apoi vom putea discuta în detaliu mai mult diferitele uh, clauze de salvgardare și așa mai departe. Deci mă bucur că am acceptat această procedură până la urmă. Vă mulțumesc. Helmut Scholz, GUE. Helmut Scholz din partea GUE. Mr. Chair, uh, first of all, I want to thank... În primul rând aș dori să le mulțumesc raportorilor pentru că de luni de zile cooperăm pe această temă și am făcut un schimb de vedere foarte serios privind acest acord de liber schimb. Mai, cu alte cuvinte, pilonul de comercial din acordul de asociere. Atâta vreme cât vorbim despre acest lucru, mi se pare că suntem și implicați în procesul de verificare al acordului. Îi mulțumesc domnului Mario David că ne-a readus în minte ideea că oficial încă n-am început să discutăm acest acord, ceea ce arată că acest acord va avea un impact foarte serios asupra viitoarelor relații comerciale ale Uniunii Europene cu aceste țări din America Latină. Avem asemenea experiențe cu alte țări din America Latină, drepturile omului, aspectele generale ale acestor acorduri. Am uh, făcut un schimb de vederi foarte clar privind uh, impactul asupra popoarelor băștinași, asupra chestiunilor de mediu și reprezentanții ambasadelor au participat la acest schimb de vederi privind uh, diverse aspecte. Încă o dată, vreau să mă refer la trei puncte. La ultima audiere pe care am organizat-o referitoare la acest acord, foarte mulți delegați vorbeau despre consecințele tratatului de liber schimb asupra celor săraci și asupra mediului în ambele țări, atât în Peru cât și în Columbia mai ales uh, când se pune problema strategiei din industria minieră. Și după cum am văzut, ca rezultat al uh, evaluărilor de impact, trebuie chiar să ne gândim dacă nu cumva acest acord va avea consecințe foarte grave, atât pentru cei săraci cât și pentru mediu. În al doilea rând, sporirea și dezvoltarea industriei uh, mineritului din cauza cultivării uh, plantelor pentru uh, agrocombustibili ar putea să aibă consecințe pentru mediul din ambele țări, ceea ce are și un impact asupra schimbărilor de climă. La reuniunea la cel mai înalt nivel de la Rio, ne vom gândi ce vom face privind echilibrarea viitoare a diverselor aspecte ale colaborării comerciale pe, în toată lumea și în acest caz specific dintre Uniunea Europeană și Peru și Columbia. Considerăm de asemenea că dacă ne punem problema liberalizării finanțării și am abordat uh, această chestiune și la ultima reuniune ministerială de la Organizația Mondială a Comerțului, trebuie să ne gândim la finanțarea din perspectiva economiei, iar acordul de liber schimb nu a ținut cont de criza economică și financiară actuală, nu a ținut suficient de mult cont de această criză. Relația este destul de echilibrată, dezechilibrată în favoarea Uniunii Europene și a fost negociată cu prea multă vreme înainte cu părțile participante din vechiul regim înainte să se instaleze la putere noile guverne în aceste țări. Deci există o legătură prea mare cu trecutul și nu există o perspectivă de viitor foarte profundă. Iar în ce privește drepturile omului, de mai multe ori am avut schimburi de păreri. Eu consider să cred că paharul este pe jumătate gol și nu pe jumătate plin. Ceea ce poate să rămână o, o dispută la nivelul comisiei noastre ca și în plenară, dar sper că de data asta cu ocazia rezoluției pe care încercăm să o pregătim din partea Comisiei pentru plenară, să găsim o modalitate de a avea o abordare pozitivă pentru aceste chestiuni complexe și complicate. Mai sunt și alte intervenții? Comisia. Michelangelo Margarita. Mulțumesc, domnule președinte. Am de făcut câteva comentarii asupra punctelor aduse în discuție. Unul care se referă la biocarburanți și natura acordului față de aceste produse. Acordul este neutru din această perspectivă, perfect neutru. Biocarburanții au tarife zero, taxe vamale zero la intrarea în Uniunea Europeană în, în cadrul uh, înțelegerii pentru preferințe, sistemul general, uh, generalizat de preferințe plus. Serviciile financiare au fost aduse și ele în discuție. Am luat notă de comentariile făcute Sigur că lumea s-a schimbat dramatic în, următor, în ultimii câțiva ani în acest domeniu, însă vreau să vă spun că discuțiile și negocierile care au avut loc cu Columbia și cu Peru au început, început din 2007, au continuat în 2008, deci s-a ținut cont de contextul mai larg în aceste negocieri și mai ales de uh, interesul consumatorului european și acestui domeniu din Europa. Vă mulțumesc foarte mult. Raportorul Mario David. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Vreau să-i mulțumesc domnului Lange, vreau să mulțumesc și domnului Schulz și celorlalți raportori din umbră în ce privește raportul meu. Am avut discuții constructive, chiar dacă de multe ori în ce privește ideologia nu am fost de acord, dar uh, ne-am înțeles preocupările reciproce. Cred că nu este mm, o problemă de neglijat. Din perspectiva mea, trebuie să ne vedem cu bun voința Parlamentului de a ne concentra pe problema drepturilor omului, a drepturilor muncii și a dezvoltării durabile. Este o preocupare pe care atât administrația cât și guvernele ambelor țări o împărtășesc. Încercăm să folosim acest lucru pentru a face un salt înainte. Cred că de fapt asta este topica uh, subiectul principal al discuției noastre uh, dintre mine și domnul Lange în următoarele trei zile. Sperăm că putem să ajungem la o concluzie data viitoare ca să liniștim cumva preocupările, temerile pe care le-au exprimat pe bună dreptate unii colegi și că putem să facem un pas înainte în această problemă. Vreau să vă reamintesc că, pe de altă parte, Europa nu poate să rămână în urmă Tratatul dintre Statele Unite și Columbia, de exemplu, a intrat deja în vigoare acum două sau trei săptămâni. Și cred că unele dintre chestiunile de care beneficiem noi este faptul că americanii deja pun în aplicare în aceste țări o serie întreagă dintre cerințele noastre se gândesc că este și în beneficiul popoarelor lor în Columbia și în Peru. Domnule președinte, vă rog să-mi confirmați că se votează la patru și jumătate astăzi după amiază, pentru că în ordinea de zi scrie că e doar posibil. Excelent. Raportul, proiectul de raport uh, a fost deja distribuit acum câteva minute dar cum n-am fost deocamdată sezizați în mod oficial de Consiliu, pentru că acest lucru se va întâmpla pe 21 și cum uh, semnă, semnarea raportului, semnarea acestui uh, acord nu a fost uh, încă programată, putem să să-l lăsăm pentru reuniunea viitoare, pentru că, așa cum spuneam, n-am fost sezizați în mod oficial de către Consiliu. O să fixăm uh, la următoarea reuniune data pentru înaintarea amendamentelor. Sperăm că până atunci vom, uh, Consiliul va seziza în mod oficial Parlamentul cu această chestiune. Este o procedură de aviz conform și singurele amendamente sunt cele de tip da sau nu. Iar propunerea raportorului este să spunem da, să acceptăm. Așa că singurul alt amendament ar fi să spunem nu. Deci vă rog să ne confirmați dacă votăm la ora patru și jumătate acest raport interimar. Intervenție fără microfon. Domnul Fjellner pentru punctul 8, raportorul n-a sosit încă. Am mers mult prea repede în această dimineață. Unul din motive este absolut evident. Se pare că am intrat în vacanța de vară. Trebuie să suspendăm reuniunea este sfârșitul reuniunii publice de din această dimineață. Vreau să propun raportorilor să anticipăm cumva reuniunea coordonatorilor, să începem cu 15 minute mai devreme, în loc de 11 și jumătate, să începem la 11 și un sfert. Mă voi consulta cu ceilalți coordonatori ca să începem această reuniune a coordonatorilor mai devreme. Mulțumesc! Ne vedem după amiază. La revedere!